Okay, um, they're going to start coming. Vor începe imediat să împartă cafeaua, ceea ce complică lucrurile, dar haideți să vedem dacă putem să ne descurcăm. Să facem un vot de probă cu cardul. Bun. Să deschidem votul. green. Okay, hang on. We've got an ex... No, no oh, it's no, gone no. now. Right. Okay. I've got, I've got 39 cards. Um, 39 de cartele, dar doar 37 au și apăsat butonul, acum 38. Da, este. Acum avem un vot suplimentar de la ALDE. <laughs> Bun, trebuie să vă informez că și uh, Președinta votează. Dacă cineva de la ALDE dorește să își retragă cartela, un uh, reprezentant al ALDE ar trebui să renunțe la a vota.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 Okay, can we, can you, can you, can you clear the vote? Okay, let's, let's try and make a start on... Haideți încercăm să începem cu taxa pe tranzacțiile financiare. Prima listă de vot pe raportul doamnei Ani Podimata. Amendamentele 26 și 27 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Textul original pentru, împotrivă, abțineri. Se aprobă. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri. S-a respins. Textul original pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Iar acum referințele de la 1 la 4 pentru împotriva abțineri se adoptă, considerentul A pentru împotriva abțineri se adoptă, considerentul B pentru împotriva abțineri se adoptă, considerentul C pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se respinge. Textul original pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotrivă abțineri se respinge. Textul original pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul F pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul G pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9 pentru. Amendamentul 9. Bun. Devine caduc pentru că alte amendamente nu au fost adoptate. Textul original pentru împotrivă țineri se adoptă. Considerentul K pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru împotrivă abțineri se respinge. 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Deci nu supunem la vot textul original. Bun. Pentru considerentul M, textul original pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul N pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru împotrivă abțineri se respinge. O pentru împotrivă abțineri se adoptă. Următoarele trei devin caduce pentru că pinte alții. Amendamentul 11 a fost adoptat, deci amendamentul 23 devine caduc. 24, de asemenea caduc. 25. Amendamentul 25 cu amendament oral din partea uh, raportoarei. Bun. Există obiecții în legătură cu amendamentul oral? Nu. Deci cu amendament oral, 25 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Iar acum să votăm pe marginea textului astfel amendat s-a deschis votul. Right, two, yeah, two more to vote. Încă două voturi, pentru că voi închide votul. Roberto are cardul. Bun, 32 de voturi pentru abținere, 6 împotrivă. Mulțumesc. Yeah, yeah. Excellent. Okay. Uh, one question, one question, sorry. Okay, are we ready to go? Bun. Putem trece la votul uh, lui Teodor Stolojan, fiscalis, acum uh, pentru buget 2 pentru. Mulțumesc împotriva abțineri. Se adoptă. Buget 3 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă amendamentul 41 cu amendament oral. Acceptați amendamentul oral? Nu. Sunt obiecții? Bun. 41 cu amendament oral pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul C pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 46 pentru, împotriva abțineri. Se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 nu, devine caduc. 45 de asemenea. Din partea bugetelor 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul de pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 retras, 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul DD pentru împotriva abțineri se adoptă. 60 pentru împotriva abțineri se adoptă. 62 retras. 63 cu amendament oral, dacă îl acceptați. Bun. 63 cu amendament oral pentru împotrivă abțineri se adoptă. 14 din partea buget pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă. 66 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 67 cu amendament oral dacă îl acceptați. Nu există obiecții. Bun, 67 cu amendament oral. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 caduc. Acoperit prin amendul oral. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Trecem la 16 pentru împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru împotriva abțineri se respinge, 20 pentru împotriva abțineri se respinge, 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 26 pentru, mă scuzați, spune președinta, e retras. Compromisul e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 de la bugete pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. Compromisul J pentru împotrivă abțineri se adoptă. 9 de la bugete pentru împotrivă abțineri se adoptă. 31 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Vot electronic pe marginea textului astfel amendat. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. 40 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Bun, vot electronic privind rezoluția legislativă. Dacă a votat toată lumea. Pentru că Trebuie să mai voteze câțiva dintre dumneavoastră. Vă rog, apăsați butonul. Încă doi. Mulțumesc. Unu. Cineva nu a votat, dar voi închide votul. Bun. 40 pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Bun. Da, acum putem aplauda. Raportorul ne-a spus că dorește să obțină un mandat pentru un posibil acord în prima lectură. Teodor, dorești să iei cuvântul? Nu, doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și altor colegi care au înaintat amendamente și sunt foarte uh, recunoscători și consilierului nostru. Mulțumesc foarte mult. Deci, Acum eh, dorim să intrăm în negocieri pentru a vedea dacă există posibilitatea de a ajunge la un acord într-o primă lectură și conform procedurilor standard, echipa de negociatori include președinta, dar cred că în acest caz va fi vicepreședintele, fiindcă este și raportor, deci raportorul, raportorii din umbră și uh, uh, mandatul uh, depinde și de votul de astăzi în Econ. Există obiecții? Nu. Atunci atunci nici nu trebuie să mai uh, supunem la vot pentru că nu există obiecții, deci vom intra în negocieri. Bun. Deci, uh, nu ne așteptăm ca întâlnirea tripartită să aibă loc înainte de februarie, pentru că deocamdată Consiliul nu a primit documentul. Mulțumesc! We're now moving on to the, um... Acum trecem la pachetul uh, care începe cu raportul Tyson, după aceea uh, raportul Giegel, dar cred că Jean-Paul dorește primul să ia cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Stimați colegi, trebuie să ne pronunțăm în legătură cu două texte foarte importante. Statutul juridic diferă puțin, există o anume incertitudine și astăzi pozițiile nu sunt foarte clare din partea Consiliului. Din acest motiv, în numele grupului meu, Aș dori ca voturile pe marginea acestor două rapoarte să fie amânat din motive tehnice. Primul pentru că evoluăm într-un sistem care încă nu este foarte clar definit de către statele membre și știm că între statele membre există divergențe, atât uh, în legătură cu subiectele politice cât și tehnice și ca atare Parlamentul ar trebui să poată să vadă mai clar care este orientarea generală și după aceea va mai avea loc și o întâlnire ECOFIN care s-ar putea să aducă elemente noi în această discuție. De aceea cred că ar fi înțelept Uh, pentru a putea desfășura o activitate bună și pentru coerența reflexiilor noastre să amânăm cu câteva săptămâni votul acestor două texte. De la început noi am acceptat să uh, impunem un uh, ritm rapid pentru că uh, doream să atingem obiectivele pentru 2013, dar acum înțeleg că Uh, nu uh, se poate uh, respecta acest ritm și Parlamentul a lucrat mai repede decât Consiliul. Acum ar trebui să putem să ne menținem pozițiile noastre, de aceea solicit amânarea votului pe marginea acestor două rapoarte, subliniez activitatea remarcabilă pe care cei doi raportori au desfășurat-o pentru a aduce o îmbunătățire a activității în acest domeniu, dar eu cred că este nevoie de clarificări suplimentare, de aceea fac această solicitare. Vă mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult! Noi am uh, discutat de câteva ori în legătură cu graba care ni se impune să rezolvăm aceste lucruri. Deci acum supunem la vot propunerea dacă amânăm sau nu această moțiune de amânare. Dacă veți vota da, înseamnă că votați pentru amânare. Dacă votați nu, înseamnă că va trebui să continuăm uh, cu voturile. Și va fi un vot electronic, cred că este maniera cea mai clară. Încă o dată, da înseamnă că sunteți de acord cu amânarea, nu înseamnă că vom vota astăzi. S-a deschis votul. Right, one more to vote. I'm closing the... Încă un vot, s-a închis votul. S-a închis votul. 14 pentru amânare, 27 împotriva amânării, de aceea vom continua votând. Vă mulțumesc tuturor! Deci, acum să punem la vot raportul Tyson. Dar trebuie să mai fac un anunț. În ce privește soluțiile de compromis, înțelegerea este că dacă vom vota doar soluțiile de compromis, celelalte amendamente nu le vom vota, mi s-ar părea că este lipsit de fair play să permitem amendamente orale care au fost propuse târziu, pentru că în felul acesta ă, nu respectăm termenul limită pentru amendamentele ă, înscris. Deci, acele amendamente orale care nu fac parte din pachetele convenite nu vor fi supuse la vot. Nu vreau să procedez nedemocratic să admit amendamente orale care au fost propuse foarte târziu în defavoarea celor care au fost avansate la timp. Deci eu întreb pe uh, raportori, îi voi întreba pe raportori dacă amendamentele uh, fac sau nu parte din pachetele discutate. Și trecem acum la vot. Amendamentul 60 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 se adoptă. La pagina 12 găsesc compromisul E. Bun. Acum am nevoie de o clarificare în legătură cu amendamentul oral din partea lui Gianni Pitela. Marian făcea parte din pachetul de amendamente discutate? Da? Bun. Acest amendament oral ca atare este acceptat de către raportoare și raportorii din umbră? Da, mai este un al doilea amendament oral din partea lui Pitela și el face parte din pachet? Marian? Nu, nu era parte din pachet a fost o cerere de ultimă oră, atunci retragem. Bun. Deci primul face parte din... Da, bun. Bine. Deci primul amendament oral, da. Cel de-al doilea se retrage. Mulțumesc. Bun. Bun se eh, menține primul amendament oral, fiindcă făcea parte din pachet. Celălalt a fost retras. Bun. Bun. Deci, în primul an ați văzut. Which has substance. The second are substanță, celălalt modifică doar responsabilitățile. Da, trebuie să respectăm regula pe care am anunțat-o de la bun început. Bun. Partea întâi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cu amendament oral pentru împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. Trecem la partea a treia, pentru raportoarea este împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a patra pentru Mă puteți urmări, e vorba de partea a patra. Marian, dă-ne un indiciu la mine, în lista de vot e un minus. Bun, era minus pentru amendamentul oral, dar bineînțeles pentru partea a patra, pentru că e parte din pachet. Cine este pentru partea a patra? Situația este cei care aveau pe lista de vot a raportoare, aveau un minus, era fără pentru amendamentul oral, dar ea este pentru partea a patra, care este partea a pachetului. Cine este pentru partea a patra ca partea a pachetului? Bun. Împotriva abțineri se adoptă. Iar Partea a cincea pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul F. Doamnă președinte, vreau să precizez. Nu pentru că nu știu să citesc lista de votar. În lista mea de vot nu există cinci părți. Da, trebuie să știu ce votez. Bun. Bun. Mi se spune aș vrea să-mi spună de când eu primesc o listă pe care ceilalți nu o au. Se pare că Cred că toată lumea este mulțumită că acest compromis susținut de raportoare a fost împărțit pe cinci părți. Au fost toate votate și toate au fost adoptate. Marian, doamnă președintă, pe lista de vot acest articol a fost separat în cinci aliniate datorită amendamentelor orale. Noi am acceptat un amendament oral care a fost partea pachetului și altul a fost retras. Da. Asta înseamnă că separarea pe părți nu ar fi fost necesară. Nimic nu s-a modificat prin această separare. Am votat corect. Vreau să spun un lucru. Când ați menționat părțile 1, 2, 3, 4 și noi nu am găsit uh, aceste părți în lista de vot, înseamnă că nimeni nu a știut ce votează de fapt. Eu am primit un e-mail în care mi se spune, bun, bun, nimeni nu mi-a spus că eu am ceva ce dumneavoastră nu aveți. Acum înțelegem că, de fapt, compromisul E, a fost un amendament oral care a fost acceptat și nu. Deci, de dragul clarității, dacă vreți să votăm întregul, e vorba de compromisul E. Bun. Deci, includem cuvintele SSM. Ok, just... De dragul clarității, e vorba de compromisul E. Cine votează pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul F. Bun. Compromisul F pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul H pentru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 Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul U și eu am și compromisul U în șase părți. Câte părți aveți dumneavoastră, Marian? Aici avem din nou separare pe părți pentru că există un amendament oral care nu făcea parte din înțelegerea cu raportorii din umbră. Deci am putea să votăm într-o singură parte. Bun. Mi se pare că amendamentele orale sunt bune, dar dacă nu le putem accepta fiindcă au venit târziu, supunem uh, compromisul U pentru o singură parte este pentru. Potrivă. Abțineri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 și AB, care sunt combinate, deci AH plus AB pentru potriva abțineri se adoptă. Iar acum referiri Amendamentul 63 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 61 și 62? Nu. Nu au fost adoptate precedentele, deci devin caduce. Și 62 cade? Nu. Devine caduc 62? Da. Putem să-l supunem la vot. Cine este pentru? Potrivă? Abțineri? Se respinge. Da fie caduc, fie respins. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul AC pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul AD pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul AE pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul AF pentru împotriva abțineri se adoptă. AG pentru împotriva abțineri se adoptă. AH pentru împotriva abțineri se adoptă. AI pentru împotriva abțineri se adoptă. AJ pentru împotrivă abțineri se adoptă. AK pentru împotrivă abțineri se adoptă. AL pentru împotriva abțineri se adoptă. AM pentru împotriva abțineri se adoptă. AN pentru împotriva abțineri se adoptă. AO pentru împotrivă abțineri se adoptă a p pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. q pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. r pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. s pentru, împotrivă, abțineri a t pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. u pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. A V pentru împotriva țineri, se adoptă. A W pentru împotriva abțineri se adoptă. A X pentru împotriva abțineri se adoptă. A Y pentru împotriva abțineri se adoptă. A Z pentru împotriva abțineri se adoptă. B A pentru împotriva abțineri se adoptă. B, B, pentru împotriva abțineri, se adoptă. b c pentru împotriva abțineri, se adoptă. Amendament oral din partea raportoarei, partea compromisului, pe marginea consideretului 23A, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul BD pentru împotrivă abțineri se adoptă. BE pentru împotrivă abțineri se adoptă. BF pentru împotrivă abțineri se adoptă. BG pentru împotrivă abțineri se adoptă. BH pentru împotrivă abțineri se adoptă. BI pentru împotrivă abțineri se adoptă amendament oral, parte a compromisului pe marginea considerentului 28A, pentru împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul BJ, pentru împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul BK pentru împotrivă abțineri se adoptă, BL pentru împotrivă abțineri se adoptă, BM pentru, împotrivă, abțineri, se, se adoptă. BN pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BO pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BP pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BQ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BR pentru împotrivă abțineri se adoptă. BS pentru împotrivă abțineri se adoptă. BT pentru împotrivă abțineri se adoptă. BU pentru împotrivă abțineri se adoptă. BV pentru împotrivă abțineri se adoptă. BW pentru împotrivă abțineri se adoptă. BX pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BY pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. BZ pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. CA pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. CB pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. CC pentru împotrivă abțineri se adoptă, CD pentru împotrivă abțineri se adoptă, CE pentru împotrivă abțineri se adoptă, CF pentru împotrivă abțineri se adoptă, CG pentru împotrivă abțineri se adoptă, CH pentru împotrivă abțineri se adoptă, CI pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum, vot electronic pe marginea textului astfel amendat. S-a deschis votul. și 47 de voturi, 32 pentru, 11 împotrivă și 4 abține. Și acum votăm referirile pe rezoluția legislativă. 55 pentru. Nu. Este aici referirea pentru amendamentul 55 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 56 pentru împotrivă abțineri, se respinge. 57 pentru împotrivă împotriva, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 59 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și acum votul pe marginea rezoluției legislative. S-a deschis votul. Încă trei persoane trebuie să voteze, încă doi, unu, încă n-a votat. Acum închidem votul. 31 de voturi pentru 11 împotriva 4 abțineri. Mulțumesc foarte mult. Pentru că acesta este un pachet, vom avea o primă lectură după ce vom vota și raportul Giegold. Okay, anyway, we can clap, Marianne. Da, putem să aplau- aplaudăm. Ați făcut o treabă minunată. Okay. We will now proceed with the, with the Giegold report. Trecem acum la raportul Giegold. Este vorba despre modificarea regulamentului. Faceți liniște, vă rog, trebuie să continuăm. Compromisul A pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul C pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul D pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul E pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul F pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul H pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul I pentru împotriva ținerii se adoptă. Ce se întâmplă însă cu amendamentele acelea care vin după compromisul uh, H? Le votăm 187 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 26 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 27 pentru, împotriva abținerii se adoptă. Trecem la compromisul I. Pentru împotriva abțineri se adoptă. J pentru împotriva abținerii se adoptă. patru pentru împotriva abțineri respins. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul LA pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul M pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul N pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul NA pentru împotriva abținerii se adoptă. Trecem acum la compromisul O. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul OA pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul Q pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 231 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 232 pentru amendamentul 232 pentru împotrivă abțineri respins. Compromisul R pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. Avem un amendament oral 265, care e parte a compromisului. Cine pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Compromisul SA pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. SP acum pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 75-76 au fost retrase. Trecem acum la compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 270 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 269 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți, încă o dată, 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 83 și 84 pentru, împotrivă, abțineri. Doamna președinte s-a înșelat, era vorba despre 85 și 83 care urmau să fie votate împreună pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la 84 pentru, împotrivă. Nu, 84 devine caduc, devi, spune doamna președinte. Da, e caduc. AFCO e caduc de asemenea. AFCO 1. 80, no, 83 and 85. 83 și 85 au fost adoptate. Da, și trebuie să votăm 84. Haideți să-l votăm pe 84. Oh no, okay, 83, hang on, right, right, it says rest falls in eight, if 83 and 85 are carried. Scrie aici că dacă 83 și 85 sunt adoptate, restul devine caduc. Deci 84 devine caduc și AFCO 1 devine caduc. 86 atunci pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 88, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri, respinsă. 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 94 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 91 și altele <laughs> care sunt identice. 91, 92, 96. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Verificăm însă. Okay, I think there's been some change of sentiment going on there now. Văd că părerile dumneavoastră se schimbă. Bine, votul s-a închis. A votat toată lumea. Chidem votul respinse. Trecem la 89 pentru, împotriva abțineri respins. No... Domnule Valț, vreau doar să vă spun că lista de vot a PPE are un plus la 95 și 1, dar acel plus trebuie să se transforme, de fapt, să fie considerat drept minus. Da. 95. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 1. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 90. Pentru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 Okay, let... Haideți să ne întoarcem la 90. Cine e pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Eu am zis se adoptă, voi ați spus că ați spus nu. Bun, se adoptă, deci AFCO 2 devine caduc. 99 acum pentru, împotrivă, abțineri, respins. Da, oricum, nu mai țin minte ce s-a întâmplat cu 93, uh, e respins, deci devine caduc. 98 pentru, împotriva, abțineri, respins. 97 pentru, împotriva, abțineri, respins. AFCO 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Restul amendamentelor devin caduce și anume până la 109. Și acum votăm 109. Cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Restul devin caduce. Trecem acum la amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 acum, pentru, Împotrivă. Abțineri respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 113 devenise caduc, dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu el. 110, 111 și AFCO 5 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 106 pentru, împotrivă, să verificăm votul la 106. Okay, everybody's voted, votes closed. That's carried 23 to 18. Se adoptă. 112 pentru, împotrivă, pentru împotrivă, abțineri, haideți să, să verificăm 112. se adoptă 24 voturi pentru, 19 împotrivă. AFCO 6 pentru, împotrivă, abținerii se adoptă. Deci restul amendamentelor până la și inclusiv 116 caduce, 122 pentru împotriva abținerii se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 137 pentru, împotrivă, abțineri respins. 6 retras. 128 pentru, împotriva, abțineri, respins. 132 pentru, împotriva, abțineri, respins. 136 pentru împotrivă abțineri respins. 133 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Restul devin caduce, mai puțin 135 pe care îl votăm acum pentru împotriva abținerii se adoptă. Și 130 trebuie votat Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem la 138 pentru împotriva abțineri se adoptă. Restul amendamentelor la considerentul 8, 8 devin caduce. Trecem acum la amendamentul 143 pentru împotriva abțineri respins. 144 pentru împotriva, abțineri, respins. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Restul amendamentelor la, la considerentul 9 devin caduce. Trecem la 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 și 152 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 150 caduc, 153 pentru, împotrivă, abțineri respins. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bugete G4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 156, 158 devin caduce. Trecem la 157 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 155 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 retras. 159 e caduc, 161 nu. Și îl votăm acum. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 162 pentru împotrivă abținerii respins, 12 pentru împotrivă abținerii respins, 160 pentru împotrivă abțineri respins. Acum trecem la votul asupra textului astfel amendat, vot electronic. Two more, one more to vote. I'm closing the vote. Închidem votul. Votul s-a închis. 33 pentru, 7 voturi împotrivă, 3 abțineri. Acum trebuie să votăm rezoluția legislativă, bugete 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, bugete 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă, buget 3 pentru, împotriva abțineri respins. Votăm acum rezoluția legislativă, astfel modificată. Two more to vote if you're voting. Încă două voturi, încă unul. Votul s-a închis acum. 34 voturi pentru, 7 împotriva și acum două abțineri. Felicitări! I recommend you to say this Okay, I will now give the floors to the... Bine, o să-i dau cuvântul, uh, în primul rând, doamnei raportor, doamnei Tyson. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să fiu foarte subcintă. Vreau să vă spun că raportul meu a fost, s-a bucurut, bucurat de susținerea majorității colegilor, la fel ca și raportul lui Sven. Important este că, iată, colaborând strâns, am arătat clar că avem o abordare structurată asupra Uniunii Bancare. În plus, am uh, făcut primii pași în direcții, direcția supravegherii bancare. Ce înseamnă lucrul acesta? Că în momentul în care o bancă are probleme de lichiditate, va putea apela la ajutorul unuia dintre fondurile noastre de urgență. Un mare succes. Ne-am asigurat de asemenea că supraveghetorul nostru este unul solid. Uh, și această, această soliditate a sa se datorează ambelor rapoarte care stabilesc clar că fiecare stat membru în parte trebuie să fie tratat într-o egal, într-o manieră echitabilă și că nu trebuie să existe standarde duble pentru uh, statele membre europene. Um, am avut un calendar foarte strâns, am încercat să nu uh, să nu tergiversăm acest proces și cred că am reușit lucrul acesta E un lucru foarte important pentru că Consiliul și Comisia doreau ca acest acest pachet să fie pro, promovat, promulgat cât mai repede cu putință și să baza pe Parlamentul European pentru a face lucrul acesta. Iată, ne-am ridicat la nivelul așteptărilor. Asta în primul rând. În al doilea rând am avut o cooperare foarte, foarte strânsă. Uneori în Parlamentul European e mai greu sau mai ușor să colaborez cu raportorii din umbră, dar de data aceasta am avut o colaborare excelentă cu toți, cu toți cei implicați. E clar, conținutul rapoartelor, temele sunt, uh, sunt foarte sensibile, au existat diferite viziuni, dar iată că cu toate acestea am reușit să ajungem la un numitor comun și tocmai pentru asta uh, Vreau să le mulțumesc rapor raportorilor din umbră. Cred că am reușit acum să facem un pas înainte spre recâștigarea încrederii în lumea bancară. Haideți, uh, prin intermediul acestui pachet legislativ, să oferim mai mult oxigen Uniunii Bancare. Mulțumim, urmează Sven. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în uh, discuții în ultimele săptămâni. Vreau să-i mulțumesc doamnei Tyson și de asemenea tuturor raportorilor din umbră am reușit să obținem o, o majoritate, în ciuda faptului că subiectul acesta a fost foarte, foarte discutat în, în ultima lună. Iată că, în ciuda divergențelor in, in, inerente și inițiale, am reușit să ajungem la un numitor comun, numitor comun care ne va ajuta să ieșim din criza europeană. Și, de asemenea, prin acest numitor comun stabilim, arătăm cât se poate de clar faptul că Parlamentul European, reprezentant al cetățenilor europeni, poate pe picior de egalitate negocia cu uh, Consiliul. Iată, e o dovadă de democrație ceea ce am făcut noi aici. Deci negocierile cu Consiliul vor uh, sta în lumina democrației, practic pe, pe viitor. Democrația nu înseamnă așteptarea uh, ca timpul să a aștepta ca timpul să treacă înainte de a lua o decizie, nu nici pe departe. Noi am arătat că, iată, a, o atitudine democratică înseamnă a acționa într-o manieră clară, rapidă, în direcția obținerii unei incluziuni sporite între statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, eh, propunerile noastre pun accent pe un supraveghetor puternic la nivel bancar în Uniunea Europeană și, de asemenea, punem accent pe faptul că diferitele situații economice, bancare, etc., din statele membre trebuie să fie luate în considerare. De asemenea, stabilim care sunt noile drepturi și care este uh, mandatul supravegherii, supraveghetorului uh, uh, bancar, în domeniul bancar. Acest supraveghetor are obligația de a asculta părerile tuturor actorilor implicați. Ne asigurăm că acest supraveghetor respectă regulile clare ale pieței interne. Iată, propunerile noastre sunt pline de substanță, avem multe de oferit Consiliului, de asemenea stabilității uh, zonei euro și Uniunii Europene pe ansamblu. Iată, acest uh, document sau aceste documente reprezintă o bază solidă de uh, negociere cu Consiliul. Sper că vom primi mandatul din partea dumneavoastră pentru aceste negocieri viitoare. Bineînțeles că drumul a fost sinuos, dar iată că am reușit să ajungem la, la capăt și uh, nu sau în momentul de față le putem oferi uh, celor din Consiliu o imagine cât se poate de unitară, o unitate care reiese clar din rapoartele Tyson, respectiv Giggold. Iată, noi avem o poziție comună, rămâne, ninja e, e în terenul Consiliului, care trebuie la rândul său să ajungă la un uh, consens până în 4 ianuarie. Marian? To confirm my position, uh, that... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să vă confirm poziția mea. Și acum este clar că am un mandat pentru a merge, pentru a negocia în mod tripartit, așa că aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră, doamna președinte, pentru inițiativa dumneavoastră la începutul acestei proceduri, și anume faptul că v-ați dorit să avem aceste texte sub formă de pachet în așa fel încât să le putem analiza împreună, să le putem trata împreună. Ele țin de codecizie, celelalte instituții europene au fost de acord cu acest demers, deci mie mi se pare că e un pas înainte pentru democrație. Doamna președinte, da, mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, aceste două documente vor fi tratate împreună, vor fi analizate împreună și în paralel cu uh, Six Pack. Domnul Bulman. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cele două rapoarte au, s-au bucurat de o majoritate clară. Bine, nu cu toții suntem de părere că aceste documente sunt uh, într-adevăr uh, sunt într-adevăr perfecte, dar cu toate acestea, iată, am luat o decizie cât se poate declară în cadrul Parlamentului European. Și acesta fiind, aceasta fiind situația, uh, cei doi uh, raportori au dreptate în momentul în care spun că, dată fiind uh, capacitatea de, acțiu- de a acționa a Parlamentului European, din nou echilibrul democratic este uh, garantat. Nu am tergiversat lucrurile, am luat decizia la timpul potrivit. Uh, Aș vrea să spun un lucru. Dacă există un dosar care merită să fie în plen, un dosar pe care Parlamentul European trebuie să aibă o poziție unitară și pe viitor, și pe viitor, iată, acel dosar este tocmai acesta pe care l-am, uh, îl reprezintă cele două rapoarte. Aceste două rapoarte este, sunt cât se poate de importante, deoarece e esențial ca a noastră capacitate de acțiune să fie sporită pe viitor. Până în momentul de față, Parlamentul European s-a lăsat uh, uh, influențat de membrii ai Consiliului, știm cu toții care sunt acești uh, membri și care sunt atitudinile lor și factorii care le determină acțiunile. Dar, în orice caz, în, de acum înainte, cred că e important să putem face față calendarelor uh, restrânse, timpului scurt pe, care, scurt pe care îl avem la dispoziție pentru a discuta dosare sau trebuie să fim capabili a refuza să lucrăm sub presiune. Pentru că doar așa putem într-adevăr să ne asumăm rolul pe care îl avem cu adevărat în construcția europeană. I was really hoping to proceed to get the mandate. I didn't really eu, de fapt, mă așteptam doar la definirea mandatului și nu prea îmi doream ca ceilalți colegi să ia cuvântul. Am acceptat un orator din partea grupului socialist. Până la urmă am lăsat toți raportorii din... Se pare că toți raportorii din umbră vor să intervină, așa că nu se poate face acest lucru. Dacă e vorba de un punct de procedură, foarte bine, puteți interveni. Dar sunt, am ajuns la un consens și anume că vom proceda la negocieri tripartite și Există acest acord în rândul raportorilor din umbră și raportorul principal, deci uh, văd că nu există nicio obiecție în acest sens. Se pare că există o, o obiecție. Foarte bine, atunci supunem la vot acest lucru. Dacă votul este pozitiv, înseamnă că se poate continua cu mandatul așa cum a fost el votat, se poate merge cu acest mandat la negocieri. Cine este pentru? Nu, vom vota electronic. Vom vota electronic, vă rog, s-a deschis votul. Când spuneți da, votați da, înseamnă mandatul merge la negociere. Dacă votați nu, asta înseamnă că ne întoarcem în plen. Foarte bine. A votat toată lumea. Mai dorește să voteze cineva? S-a închis votul. 33 pentru, 1 împotrivă, 5 abțineri. Deci, suntem de acord cu această încercare de a ajunge la un acord în prima lectură. Din partea președinției aș dori să spun că această comisie a reușit să ajungă la un rezultat concret într-un calendar extrem de strâns Așa că aș dori să vă mulțumesc tuturor celor care au participat la ședințe, care au contribuit la îmbogățirea acestor texte și știu cât de mult ați lucrat zi de zi, tocmai pentru a putea respecta acest calendar strâns care ne-a fost impus. Noi avem acum un mandat de plin, nu parțial, ci de plin de negociere și acesta va fi transmisă în luna decembrie Consiliului, în așa fel încât să putem lansa negocierile. Nu mă puteam aștepta la un mandat parțial care să trebuiască să fie confirmat uh, de către uh, uh, Consiliului European. Dacă nu se poate vota în decembrie, atunci va trebui să așteptăm până uh, uh Consiliul European din decembrie. Și în principiu acest lucru nu corespunde cu procedura legislativă obișnuită. Noi avem aici o procedură pe care o utilizăm, care este prevăzută în tratat și anume să negociem împreună cu Consiliul. La asta ne așteptăm. Dacă nu obținem așa ceva, atunci Consiliul sau Consiliul European este cel care va trebui să-și asume răspunderea ce în revine, în așa fel încât să nu se depășească termenul stabilit pentru luna decembrie. Mulțumesc, doamna președinte. Acesta este spiritul comisiei noastre ECON. Acesta este spiritul în care noi am lucrat. Înainte de a încheia acest dosar și a trece la votul următor, aș dori să mulțumesc tuturor celor din partea secretariatului care m-au ajutat. Pentru că și datorită muncii lor asidue și datorită eforturilor lor susținute, am reușit să ajungem la acest rezultat. Ieri au petrecut toată ziua pentru a pregăti lista de vot. Au fost foarte utili, ne-au ajutat foarte mult, ne-au dat sfaturi foarte bune, eh, serviciul juridic juridic, de asemenea, ne-a consiliat foarte bine, așa că doresc să mulțumesc tuturor, începând cu secretariatul și până la serviciul juridic. Și iată că acum ajungem la un dosar tot atât de important. E vorba de raportul doamnei Silvi Gulah. Și, Silvi, dacă nu așa, dorește să iei cuvântul. Da, mulțumesc, doamna președinte. Aș dori, dacă ar fi posibil și într-o ambianță... În fine, vreau doar să explic de ce au existat modificări de ultima oră. Timp de săptămâni la rând, împreună cu raportorii din umbră, pe care țin, la cărora țin să le mulțumesc, am lucrat și în ultimul moment ne-au ajuns, ne-au parvenit niște uh, niște solicitări referitor la șerpa, care nu apare în regulamentul Parlamentului European și într-un spirit constructiv am încercat să preluăm aceste elemente. Subliniez faptul că eu din totdeauna am fost deschisă tuturor uh, și receptivă către toate solicitările, dar aș dori să amintesc pe acest dosar că raportorul și raportorii din număr ar trebui să fie interlocutorii pe fiecare text, pe textul respectiv. Și încă o dată, am acceptat într-un spirit de compromis și într-un spirit constructiv, am încercat să țin seama de aceste solicitări. Iar pentru bună derulare a lucrărilor noastre, aș dori să spun că raportorii din umbră și raportorul principal trebuie să fie respectați, cu atât mai mult cu cât acest lucru s-ar putea să aibă un efect, și anume să avem o, o, o muncă imensă care să se uh, res, uh, repercuteze asupra secretariatului. Și aș dori să mulțumesc tuturor uh, celor care uh, au trebuit să, să gestioneze niște solicitări de ultima oră, așa oarecum la urgență. Nu o să ne uh, supărăm din această cauză, însă ținem neapărat, doamna președinte, să precizez aceste lucruri. Iar pentru a încheia, câteva cuvinte din partea celor care m-au rugat să să, să intervin, mai ales din partea domnului Brock. Okay. Traducerea din germană era trebuie să fie. Bun, doamna președinte, foarte bine. În momentul în care vom ajunge la acele amendamente de care vorbiți dumneavoastră, să ne atrageți atenția și le vom vedea. Bun, am, voi încerca și eu la rândul meu, pe măsură ce avansam, să clarific lucrurile. Acum vă rog să începem cu lista de vot. Mai întâi, există un amendament oral la compromisul A din partea socialiștilor și democraților. Aș vrea să știu dacă acest amendament oral poate fi acceptat. Nimeni nu obiectează. Foarte bine, atunci compromisul A cu amendament oral se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Deci, e un compromis. Silvi, vreți să votați amendamentul separat? A, ah, bun. Raportorul își dorește ca amendamentul oral să fie votat separat. Foarte bine, atunci vorbim doar, votăm acum doar amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul oral este respins. Atunci trecem la compromisul A, fără amendament oral. Se supune la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum, compromisul B. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Compromisul C, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul D, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul E, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 44, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Aici avem un amendament oral pe care îl voi prelua separat. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și acum, compromisul F, inițial, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul G, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. H, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 80 pentru, împotrivă, abțineri. Pot să verific amendamentul 80? Vă rog. Votes open. Deschis votul. Good. A votat toată lumea. S-a închis votul. Amendamentul 84. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul eh, J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum, la aliniatul 6, există un amendament oral la compromisul N din partea raportoarei pentru compatibilitate cu alte rapoarte. Voi citi textul nou. Va spune, subliniază că toate instrumentele existente sau viitoare sau instituții care sunt stricto sensul sau sensul o parte a cadrului uh, de reglementare ale Uniunii trebuie să fie legitimate din punct de vedere democratic. Dacă ați găsit acesta, acesta este amendamentul oral propus. Dacă va fi adoptat, va înlocui compromisul M. Dorește cineva să recitesc acest amendament oral? Toată lumea este Mulțumită. Bun. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. În cazul acesta trecem la amendamentul 98. Amendamentul 98. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 99 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 100 pentru împotriva, abțineri, se respinge. Voi verifica, voi verifica amendamentul 100, deși sunt destul de sigură din ce am văzut eu. Mai multe voturi erau împotrivă decât pentru. S-a închis votul. S-a închis votul. 17 pentru 23 împotrivă, deci într-adevăr a fost respins. Bun, compromisul N. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. IMCO 14 pentru, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 pentru, împotriva, Abțineri. Vom verifica 116, însă cred că ai adoptat. Has voted? Vota toată lumea. S-a închis votul. Vote might be closed. Okay, that was eight. Foarte bun. 18 pentru, 20 împotrivă, o abținere se respinge. Acum, amendamentul 117 pentru, împotriva, abțineri, voi verifica, deși cred că e respins. Cred că e respins. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 14 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Acum, compromisul O, pe două părți. Prima parte, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Împotriva. Abțineri. Voi verifica cea de-a doua parte. We're checking the second part of, of... Verificăm cea de-a doua parte a compromisului O. A votat toată lumea. S-a închis votul. 18 pentru, 22 împotrivă, o abținere, deci cea de-a doua parte se respinge. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se pare că se adoptă. Dar voi verifica 120. S-a deschis votul. voted? A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă. 26 pentru, 14 împotriva. Acum, 122. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 125. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 127. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 128. Pentru. Ah, mă iertați. Amendament oral din partea versilor. Pentru a, înlocui cuvântul buget cu economic. Amendament oral, să o pune cineva? Atunci, haideți să votăm amendamentul oral separat. Cine este pentru amendamentul oral? Împotriva. Abțineri. Amendamentul oral se adoptă. Atunci, votăm amendamentul 128 astfel modificat. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 129. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 130. Pentru, împotriva, Abțineri. Cred că se respinge, așa că mai bine să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge. 17 pentru, 24 împotriva. Acum, 131 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. Acum, 132 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul P. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul Q. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. La compromisul R. Avem acolo un amendament oral pentru a adăuga cuvintele if appropriate. Dacă sunteți pentru acest, acest amendament oral, pentru, împotriva abțineri, atunci nu vom adăuga acest amendament oral, pentru că a fost respins, și atunci amendamentul de compromis e fără amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, dar e un rezultat destul de neclar, așa că mai bine verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. S-a închis votul. Și se adoptă 22 pentru 19 împotriva. Bun, compromisul Compromisul S pentru împotriva Repet, compromisul S pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul T pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 160 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 158 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 161 pentru, împotriva. Abțineri. Cred că se respinge, dar mai bine să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Iată că se respinge. 18 pentru, 21 împotriva. Bun, compromisul U pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 100 70. Aici avem un amendament oral care modifică cuvântul eurozonă în cuvântul eurogrup. Sunteți de acord cu această clarificare, cu această modificare? Deci e vorba de 170. Cine este pentru? Împotriva. Abține. Așa că mai bine să verificăm. Uh, deci votăm amendamentul 170 A votat toată lumea, s-a închis votul. Da, dar iată că ajungem la 21 pentru 21 împotrivă, deci se respinge. Acum, amendamentul 171 pentru împotriva. Putem verifica 171 pentru că nu e clar. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și iată că se respinge, 16 pentru, 26 împotrivă. Acum, 172 pentru împotriva abțineri se adoptă. Iată că ajungem acum la un amendament oral la compromisul V, care adaugă cuvintele The European Deposit Guarantee Mechanism. Deci putem mai întâi să votăm amendamentul oral. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Bun, atunci verificăm ca să avem și cifrele exact. S-a deschis votul. S-a închis votul. Iată, 15 pentru, 25 împotrivă, deci se respinge. Așa că acum vom vota compromisul V pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 185 pentru. Mm -hmm. Împotrivă. Abțineri. Putem verifica 185, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul. rejected, 16. Și se respinge 16 pentru 25 împotrivă. Bun. Amendamentul 186 pentru. Împotrivă. Aș vrea să văd mai multe mâini ridicate. Așa că haideți, vă rog, să verificăm 186. închis votul. Douăzeci pentru, doi împotrivă, deci se respinge. Bun, 187 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru. Împotriva, abțineri, se respinge. 191 similare cu celelalte în amendă de înlăturare. Pentru, împotriva, abțineri. Vom verifica, dar cred că e respins. Every voted, votes closed. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. 20 pentru, 21 împotriva. și ajungem la 195 pentru v-ați uh, orientat pe foaie bun. Împotrivă? Abține, se respinge. 196 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Și aici avem acum un amendament oral pentru amendamentul 197, care adaugă cuvântul credible plans for. Deci, ora, amendamentul oral separat. Votăm mai întâi amendamentul oral pentru a putea adăuga cuvintele credible plans for. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se pare că nu vom adăuga aceste cuvinte. Atunci, amendamentul 197 versiunea inițială se supune la vot. Pentru, împotriva, abțineri. Putem verifica, vă rog? A votat toată lumea, s-a închis votul. 23 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 198 pentru, 198 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 199 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 200 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Compromisul W pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 211 pentru împotriva, abțineri, se respinge. 212 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 213 pentru, împotriva. Putem verifica 213, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. 15 pentru, 25 împotrivă. Bun, 214 acum pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Și iată că ajungem acum la amendamentul oral, la compromisul Y. Și de ce trebuie să citesc eu acum? Parțile subliniate? Și am să vă citesc pentru claritate în întregime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 general federal bonds in conjunction with an enhanced European budget. So that's what we're voting. Iată, asta vom vota acum și dacă votați pentru, atunci amendamentul original Y cade. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Atunci restul amendamentului compromisului Y este astfel înlocuit. Și acum ajungem la 224. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 225 cu două părți. Prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, Cred că se adoptă, dar mai bine să verificăm. Deci verificăm cea de-a doua parte la amendamentul 225. A votat toată lumea? A, este respins. 21 pentru, 21 împotrivă. Mamă mia! Amendamentul 226 pentru. 226 pentru împotriva, abțineri se respinge. 228. Două părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. A doua parte. 228. Pentru. Împotriva abțineri. Pare să fie respins, așa că mai bine să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, Hopa, hopa, uite că acum e 20 pentru, 20 împotrivă. Așa că se respinge. Trecem la 229 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 230 pentru. Împotriva abțineri se respinge. Jurii, aliniatul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă, jurii 6 pentru împotriva abțineri se adoptă, IMCO 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, IMCO 7 pentru împotriva, împotriva abțineri se adoptă. I vom verifica. Se pare că lipsesc niște brațe la numărătoare. A votat toată lumea, încă două persoane să voteze, iată că închid votul și iată că se respinge, 15 pentru, 24 împotrivă. Vă mulțumesc că m-ați corectat. Bun, IMCO 8, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Mai bine să verificăm, pentru că lipsesc chiar din niște brațe la vot. A votat toată lumea. Închid votul. S-a închis votul. Și iată că se respinge. 19, 19 pentru, 20 împotriva. Acum IMCO 9 pentru. Împotriva. Abțineri. Voi verifica IMCO 9. A votat toată lumea? Închid votul. 17 pentru, 22 împotriva, se respinge. Acum, amendamentul 231 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 232 pentru, împotriva, abțineri, vom verifica 232. S-a deschis votul din nou, pentru că erau rezultatele la votul precedent. Votați, votați, votați. 232, votați încă puțin. Închid votul. S-a închis votul și iată că se respinge 16 pentru 20 împotrivă. Bun. Acum, textul original al uh, anexului. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul Z, în două părți. Prima parte, compromisul Z, cine este pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă a doua parte a compromisului Z, pentru, împotriva, abțineri. Mai bine să verificăm cea de-a doua parte a compromisului Z. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge 16 pentru, 22 împotriva. Bun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 The Commission should take into account the conclusions drawn by the final Van Rompuy report on a genuine economic and monetary union. So that's what we are voting for. Deci, asta vom vota acum în loc de votul original. În fine, asta votăm. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Nici nu știu cum se numește aici. Anexa 1, titlul cât? Unde am ajuns? Bun. Acum amendamentul de compromis la compro- amendamentul oral la compromisul AA de către socialiști introdus. La a doua liniuță se adaugă cuvântul immediate participation of member states. Ar fi poate mai simplu dacă doar le votăm separat. Mai întâi, cei care sunt de acord cu adăugirea, adăugarea acestor cuvinte la prima liniuță. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, așa că vă rog să verificăm doar pentru a clarifica lucrurile. Ok, votes closed. S-a închis votul și se respinge. 16 pentru, 25 împotrivă. Și se cere de asemenea și ștergerea anumitor cuvinte, în locuirea acestora cu o altă sintagmă, deci socialiștii și uh, democrație au un amendament oral aici. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Nu vom accepta acest amendament oral, se respinge, așa că vom vota amendamentul de compromis AA fără amendamente orale pentru împotriva abțineri se adoptă. somewhere on page 33. Și ajungem pe undeva, pe la pagina 33, uh, unde avem compromisul AB. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum, compromisul AC pentru împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la compromisul AD pentru împotriva abțineri se adoptă. Și acum, considerentul 13, pentru. La considerent, amendamentul 13, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 14, pentru, împotriva, abțineri. Așa că vom verifica 14. 14. Vote's open. Yep, the vote. A votat toată lumea. S-a închis votul și se adoptă 22 pentru, 17 împotrivă. Bun, acum amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, mai bine să verificăm 17. 17 A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 18 pentru 22 împotrivă. Acum amendamentul 18 pentru. Împotriva. Abțineri. Of, doamne, vom verifica amendamentul 18. So if you voted, yes, we're checking on 8. A votat toată lumea? Da, da, da, verificăm 18. S-a închis votul și se respinge. 15 pentru 22 împotrivă. Bun. Amendamentul 19 acum pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 21 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. Și nu mai avem nevoie de text. A, vreți să verificăm 21. Bun, verificăm. A votat toată lumea, încă trei voturi necesare. Iată că se închide votul. Ultima șansă pentru a vota și se adoptă 21 pentru 18 împotriva. Și iată că acum ajungem la amendamentul 22 pentru împotriva abțineri. Și va trebui să-l verificăm pentru că Văd așa niște persoane noi care votează. Bun. Verificăm. Amendamentul 22. Okay. 22. It's every voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 24 pentru, 15 împotriva. Bun, amendamentul 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Se respinge. Amendamentul 24 pentru. Împotriva Abțineri. Putem verifica 24, vă rog. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și iată că se adoptă 18 pentru, 17 împotriva. Acum, amendamentul 25 pentru. Împotriva. E foarte, foarte greu dacă nu vă văd brațele ridicate. 25. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă 26 pentru împotriva abțineri se adoptă 27 pentru 27 pentru împotriva abțineri se respinge 28 pentru împotriva abțineri vom verifica 28 Încă o persoană care trebuie să voteze, iată se închide votul, s-a închis votul și se respinge 19 pentru 21 împotrivă. Trecem la 29 pentru. Potriva abțineri se adoptă 30. Aici avem mai întâi un amendament oral din partea versilor care dorește să înlocuiască cuvântul austeritate cu cuvântul consolidare. Cine este pentru această înlocuire? Pentru, împotriva, abțineri, deci, amendamentul oral se acceptă și atunci votăm amendamentul 30 cu amendamentul oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum, amendamentul 31 pentru împotriva abțineri aș spune că e respins, dar mai bine să verificăm. Voi închide votul. S-a închis votul și se respinge. 13 pentru, 24 împotriva. Acum, amendamentul 32 pe două părți, prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Prima parte se respinge. Vom verifica. We have dwindling numbers, it makes calling it ever more difficult. Da, cifrele se schimbă tot timpul și e um, încă și mai greu să te lămurești. Bun, a votat toată lumea, 23 pentru, 16 împotrivă, deci, de fapt, se adoptă. Trecem la a doua parte a amendamentului 32. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 33, pentru. Împotrivă abțineri se adoptă amendamentul 34 pentru. împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Au amendamentul oral la amendamentul 2. And the communitarized okay, fiscal compact in accordance with Article 16 of the TSCG. Doamna președinte, ce înseamnă așa ceva? Eu nu am să presa că asta e limba engleză, că e corect. Uh, nu mă înșel, de fapt înseamnă că se cere aici utilizarea metodei comunitare, nu? I think it's communitized, but maybe the lawyer linguists can just correct. Poate că lingviștii pot să ne ajute să corectăm aici, pentru că nu e foarte clar. Spune în uh, conformitate cu met metoda comunitară, nu? Sau, în fine, cine e pentru? O amendament oral. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Așa că o să verificăm acest amendament oral. Just on the oral insertions, not the amendment. Deci aici discutăm doar despre această versiune oralizată, nu despre amendament. Okay. This is just on the on on whether to amend it orally. Okay. Dacă da sau nu să fie obligatoriu. No, nu ne place cuvântul communitarized, care nu e, există în limba engleză. Bun. Trecem acum la amendamentul 2. Pentru. Deci, la amendamentul 2, versiunea inițială, originală. Pentru. Împotrivă. A, încă suntem la amendamentul 2, fără amendamentul oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Voi verifica. A votat toată lumea, s-a închis votul și se respinge. Bun. Acum, dacă nu mă înșel, trecem la compromisul A-E. Păi nu, că am votat deja amendamentul original 2. Amendamentul 1 a fost adoptat, textul original nu trebuie să fie votat, compromisul A e acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Acum, amendamentul tr... Amen... Compromisul AF. AF pentru împotriva abțineri se adoptă. Acum ajungem la amendamentul 3 pentru Împotriva. Abțineri se respinge. Dorește cineva să verificăm? Eu verific. Amendamentul 3. Verificăm amendamentul 3. Încă două voturi mai e nevoie de ele. Cine dorește să voteze? Iată că închid votul. Și iată că se adoptă 19 pentru 18 împotriva. voturile acestea se pierd cu un vot diferență din cauza celor care nu vor să voteze sau nu votează la timp. Bun, amendamentul 5 pentru. Împotriva abține se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendam... Citatul 2, text inițial pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 7 pentru împotriva Putem verifica amendamentul 7. Îmi pare rău, e foarte greu să să-ți dai seama dacă lucrurile sunt așa de amestecate și mai mult decât atât mai sunt și discuții aici în sală și nu știm. Deci verificăm amendamentul 7. A votat toată lumea, s-a închis votul. Și se respinge. 17 pentru, 21 împotrivă. Deci 7 se respinge. Acum, textul original, citatul 3, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Text original, citatul 4, pentru. Împotriva abțineri se adoptă și text original, citatul 5, pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Și acum, vot pe întregul text astfel modificat, s-a deschis votul. So if you voted, one more to... A votat toată lumea, încă un vot mai e necesar, ultima șansă de a vota, voi închide votul. Și se adoptă 19 pentru 12 împotrivă și 7 abțineri. Așa că felicitări! raportoarei noastre, doamna Silvi Gular. Okay, there's no other business. Nu avem nimic la diverse și vreau să vă anunț că următoarea ședință va avea loc luni 3 decembrie de la ora 3 până la ora 6 și jumătate și apoi joi 6 decembrie de la ora 9 până la 12.30. Mulțumesc, la revedere! Yeah.